Dar... Dragi colegi, vom începe ședința de astăzi. Începem cu voturile. Toată lumea a pregătit uh, cartela de vot. Începem cu votul întrebării orale, dimensiunea de gen, traficul cu ființe umane. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la următorul vot. Raportul uh, Cum să ajutăm uh, fetele prin educație în Uniunea Europeană. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. Amendamentul 69 îl votăm acum. S-a închis votul. Se respinge cu 11 voturi pentru și 13 împotrivă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 72 pentru, nu, mă scuzați, spune președinta, 17 de la Comisia de Cultură, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 72 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 85 cu un amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 89, s-a deschis votul. S-a închis votul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 abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cultura 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 114. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la diferență de un vot. Compromisul 10 pentru împotriva Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la cultură 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. La a doua parte s-a deschis votul. Se închis votul. Se respinge a doua parte. 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cultură 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultura 8 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la cultura 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 145 cu un amendament oral din partea raportorului pentru, împotriva, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 175. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și vă rog să ridicați mâna pentru că altfel nu pot să-mi dau seama a, dinainte ce se întâmplă cu votul. 155 156 identice pentru împotrivă abțineri. Vom face o verificare electronică la 155 și 156. Să deschizi votul. S-a închis votul. Foarte bine că ați venit, domnule Tarabela. Într-adevăr, se respinge amendamentul. Bun venit. Cultură 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 158 pentru împotrivă abțineri se respinge. 159 pentru pentru, 159, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultura 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 165 a fost retrasă, 166 acum pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 167 pentru, împotriva abțineri. Vom face o verificare electronică la 167. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 167 pentru... Nu? Asta tocmai o votasem, spune președinta. 163 cu amendament oral pentru împotrivă abține se adoptă. Compromisul 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Cultură 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 176. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Atunci trecem la amendamentul de compromis 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 a fost retrasă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, facem o verificare electronică. La 183 să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. 185 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 194 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică. La 194 s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 195 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, vă face o verificare electronică la 200 să deschizi votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul? Se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, în două părți, prima parte pentru, a doua parte împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 10. S-a deschis votul.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 Vom face o verificare electronică. La 14 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Nu. Mă scuzați. Trecem la 19 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 23 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 25 în trei părți, prima parte pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A treia parte pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 pentru amendamentul 28, mă scuzați, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 29 pentru împotrivă abțineri se respinge. 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri să adoptăm 32 pentru, împotrivă, abțineri să adoptăm 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptăm 35 pentru,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 Abțineri se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare electronică la 48. Să deschizi votul. Se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri Vom face o verificare electronică. La 59 s-a deschis votul. Se respinge. 60 acum pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 61 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 62 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 cu amendament oral din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, 9 împotrivă. Felicitări raportorului. punctul Pasamos al, eh, al siguiente. Trecem la următorul raport, aplicarea directivei pentru punerea în aplicare a principiului egalității de șanse de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește încadrarea muncă. Doamna Zaborska dorește să ia cuvântul în calitate de raportor, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Nu voi vorbi prea mult, dar uh, doresc doar să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că am reușit să ajungem la 13 amendamente de compromis și, după părerea mea, ele reprezintă un rezultat foarte bun. Am reușit să incorporăm peste 50 de amendamente în aceste amendamente de compromis, deci încă o dată mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborare. Muchas gracias. Mulțumesc, doamna Zaborska. Trecem acum la vot. Amendamentul 51, în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abținere se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare. S-a deschis votul pentru a doua parte. Se cierra. S-a închis votul. Aprobada, por 15 votos. Se adoptă cu 15 la 14. 50 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică și la amendamentul 50 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri. Nu, îmi pare rău, dragi colegi, dar nu îmi dau seama care e rezultatul pentru că nu ridicați mâna. Vom face o verificare la 53, s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, acum e clar. Se adoptă. 20 caduc, 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. La prima parte, amendamentul 58, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la amendamentul 73. Să deschid votul. S-a închis votul. Se respinge. Ocupare 14 nu se votează. Trecem la 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 în două părți, prima parte pentru, a doua parte. Uh, împotrivă, mă scuzați, abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. ce este caduc. Verificare doriți doar la ce? La a doua parte. Foarte bine. Vom face o verificare atunci la a doua parte pentru amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ocupare 3 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. 78 este caduc, 128 în două părți, prima parte pentru, nu, mă scuzați, și aceasta este caducă. Trecem la 79 atunci, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, vom face o verificare. La ocupare 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică pentru amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 82 este caduc. Trecem la 83 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 95 pentru împotrivă Abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, vom face o verificare atunci. La 96 s-a deschis votul. Într-adevăr, se respinge și cu diferență mare. 97 pentru împotrivă abțineri se adoptă 98 pentru da, nu, la 98 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică, îmi pare rău, dar votul este foarte strâns. Toată lumea a votat? Da, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică, la 112 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, nu, a doua parte este caduc. Compromisul 6 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 120 în două părți, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu. A doua parte este caducă dacă se respinge prima parte. Dar prima parte s-a adoptat, deci trebuie să votăm. Și s-a votat și a fost adoptat. 121 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 121, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 este caduc. Același lucru și pentru ocupare 13. Ocupare 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 123 este caduc. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ocupare 9 e caduc. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 127 e amendament lingvistic, deci nu se votează. 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Mm, foarte bine, verificare la 131, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare de ce caduc, 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137, nu, vom face întâi o verificare la 138. S-a deschis votul. Se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 caduc, 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 145 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 147 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 149 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă abțineri, nu-mi dau seama, așa că vom face o verificare la 150, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 156 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotriva, abțineri. Îmi mm, dau seama, deschidem votul pentru 158. S-a închis votul se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, facem o verificare la 159, s-a deschis votul. Se respinge.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 împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la sumele de motive, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 9 pentru, împotrivă,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 Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptăm. 20 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptăm. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptăm. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri. Nu îmi dau seama, așa că vom face o verificare la amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 25 pentru,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 abțineri, se adoptă. 43 este caduc, 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final al raportului. A votat tot el mundo? Toată lumea a votat. Se adoptă cu 24 de voturi pentru și 2 împotrivă, 6 abțineri. Felicitări doamnei Zaborska. Mulțumesc, doamnă președinte. Conform regulii 56 din regulile de procedură, aș dori să-mi exprim uh, opinia minoritară și să o transmit în scris secretariatului în această după masă. Mulțumesc. De acord. Mulțumesc. Trecem acum la următorul raport în legătură cu mandatul de negociere pentru trilogul în cadrul bugetului 2016 A ver, continuamos, continuăm. Dragi colegi, continuăm cu votul. Vă rog, doamna Zaborska și-a exprimat opinia minoritară pe care o va transmite Secretariatului Comisiei. Este o procedură care există, raportul a fost adoptat, dar doamna Zaborska are dreptul să transmită această opinie minoritară.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 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 4 pentru, nu, 4 a fost retras, mă scuzați, Și acum votul final. S-a deschis votul. ...26 de voturi pentru și 4 împotrivă. Se adoptă acest aviz în legătură cu bugetul 2016 și încheiem aici um, sesiunea de voturi. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperare și continuăm acum cu restul ședinței noastre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 Disculpe. Vă rog să mă scuzați, dragi colegi. Vom continua cu ședința noastră, așa că v-aș ruga să faceți uh, liniște. Dacă sunt persoane care nu doresc să participe la această dezbatere, vă rog să părăsiți sala în liniște. Pasamos al intercambio de puntos de Trecem acum la schimbul de opinii pe marginea raportului pentru femei în cadrul uh, universității. Doamna Vosenberg este raportor și acum am să-i dau cuvântul pentru a face introducerea la această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început, aș dori să spun că sunt foarte conștientă de faptul că acest raport ne privește pe toți și privește și fiecare stat membru. Pentru că există în continuare inegalități în uh, serviciile de cercetări și statistici din universități. Ați primit uh, proiectul de raport, uh, cred că ați avut cu toții posibilitatea să-l citiți. Uh, calendarul încă nu este foarte precis, nu ne grăbim să adoptăm acest raport. Amendamentele pot fi depuse până pe 22 iunie. Raportul a fost împărțit în mai multe capitole pentru ca să se poată înțeleagă ușor despre ce vorba, care sunt principalele idei pentru ca raportul să fie reprezentativ pentru majoritatea punctelor de vedere din comisia noastră pe acest subiect. Um, mai întâi se vorbește despre egalitatea între femei și bărbați în um, domeniul științific și în universități. Observăm că, chiar dacă în anumite domenii femeile dispun de oportunități, în alte sectoare, în alte domenii, sau sunt subreprezentate sau se confruntă cu obstacole și nu pot să um, activeze la un nivel ridicat în funcție de pregătirea și calificarea lor. Deci, această problemă de egalitate de gen se pune, deci, în universități, deci în domeniul învățământului și acest lucru ne deranjează aici la nivel uh, european și ne deranjează și în calitate de femei. Printre măsurile pozitive pe care le putem încuraja și care pot ajuta să, la rezolvarea acestei probleme în mod concret, ar fi mai multe elemente. Știți că această problemă preocupă Uniunea Europeană de mai multă vreme uh, și uh, pentru noi, ca cetățeni europeni și ca femei, uh, este de neînțeles faptul că există încă inegalități între femei și bărbați la acest nivel, știind foarte bine că femeile sunt la fel de capabile ca și bărbații să realizeze aceste activități. Anumite state membre sunt mai avansate în acest domeniu și ar fi de dorit să existe o strategie la nivel european care să permită armonizarea legislației uh, pentru a se merge în direcția dorită. tot la nivel legislativ ar fi nevoie de un cadru juridic în statele membre, dar și un cadru la nivelul Uniunii Europene. Parlamentul European, ca colegiuitor, poate oferi anumite eh, elemente de răspuns în acest sens. E nevoie de strategii și de campanii de informare de asemenea, deci dacă nu suntem informați în legătură cu obstacolele cu care se confruntă femeile în cariera lor științifică și universitară, dacă nu știm cum arată aceste obstacole, nu vom putea progresa niciodată în acest domeniu. Un alt element, o altă, un alt capitol uh, um, este reprezentat de ce oferă statele membre uh, femeilor active după ce acestea au un copil în țara mea acest lucru este o problemă. Multe femei uh, foarte calificate își pierd locul de muncă în ciuda faptului că există reguli privind concediul de maternitate, um, care se regăsesc chiar și în legile europene, totuși femeile sunt penalizate pentru că au uh, avut un copil și nu pot să se apere pentru că nu sunt suficient de bine informate și astfel nu pot să-și urmeze cariera în domeniul ales. Observăm, din păcate, că există discriminări clare în anumite sectoare, în anumite domenii, um, la adresa femeilor. Un al patrulea capitol sau a patra categorie ar fi cea a modificărilor pe care le propun uh, specific pentru uh, sectorul cercetării științifice. Uh, diferitele propuneri sunt detaliate în raport. Eu fac aici doar observații de ordin general și apoi voi asculta reacțiile dumneavoastră la chestiuni specifice. Aici ar fi bine să includem un element statistic pentru a ști mai bine în ce state membre acest fenomen este mai prezent, mai ales în universități și centrele de cercetare. Pentru că femeile sunt clar subreprezentate în acest domeniu. Cel puțin în țara mea acest lucru este evident. Femeile care aleg acest sector Uh, beneficiază în principiu uh, de siguranța oferită de un sistem de remunerație actualizat în mod uh, regulat, dar aceasta nu este singura incitare pentru a alege acest loc de muncă. Femeile doresc cu adevărat să participe la efortul de cercetare și inovare. Apoi, în al cincilea rând, ar trebui să analizăm și măsurile pozitive care au fost luate deja și progresul făcut până acum Strategia trebuie să facă referire la o metodologie și să vedem cum Uniunea Europeană poate să ajute statele membre să depășească uh, discriminările și să armonizeze legislația. E nevoie de o schimbare de mentalități metodică. Atunci când uh, am făcut studii de avocatură, ne-am dat seama că personalitatea se formează um, în instituțiile de învățământ și în familie, dacă există formatori, cursuri specializate pentru a ajuta copiii să înțeleagă că egalitatea de gen nu este doar o idee abstractă, ci este o valoare a tuturor cetățenilor, vom reuși deja să facem jumătate din drum. Deci trebuie să se accepte încă de la o vârstă fragedă, fragedă că aceste uh, discriminări nu și au locul. Deci mentalitățile, din păcate, nu se schimbă suficient în ciuda timpului care trece uh, și sper că vom reuși uh, cât mai repede să ajungem în sfârșit la o situație de egalitate. Pe lângă aceste programe în, cu și cursuri în instituțiile de învățământ, dar și eforturile care trebuie făcute în familie, consider că în fiecare stat membru din Uniunea Europeană ar trebui să se lanseze campanii de informare în anumite um, în, în, în diferite cadre, în diferite situații, campanii scurte de o zi sau două, uh, pentru a trata acest subiect, uh, nu doar pentru a purta un dialog filozofic, ci cu măsuri foarte concret lansate și ușor de aplicat. Numai astfel vom putea progresa. Deci, pe lângă legislație, trebuie să facă educație pentru a ne îndrepta în direcția cea bună și numai astfel vom obține rezultate probante. În fine, un ultim capitol al acestui raport subliniază importanța participării uh, tuturor uh, organismelor de resort sau cu competență în acest domeniu, observăm că în cercetare, mai ales Consiliile de Administrație, instituțiile științifice, nu doar femeile sunt subreprezentate, ci de multe ori nici nu există femei în aceste domenii de vârf. Deci, pe lângă, deci, pe lângă strict mentalitatea, situația efectivă este foarte preocupantă. De exemplu, um, domnul Timhan a primit premiul Nobel pentru pace, un uh, uh, un domn de 72 de ani care a fost considerat ca având, fiind o persoană foarte deschisă, dar a, dânsul a spus că în, în centrele de cercetare nu ar trebui să fie uh, prezente femei pentru că uh, ele sunt uh, uh, îi distrează pe bărbați sau uh, se, conformă în mod, se comportă în mod necorespunzător. O astfel de declarație din partea unui uh, laureat al premiului Nobel nu este acceptabilă. Uh, nu este de, uh, este totuși uh, de mirare faptul că după o astfel de afirmație acest domn a primit uh, premiul Nobel. Uh, Dacă la acest nivel se transmit astfel de uh, idei preconcepute, uh, este evident că în, societate, în societatea noastră doar cu uh, eforturi sistematice vom putea pune capăt unor astfel de mentalități. Nu doresc să mă ă, leg de acest domn în mod special, ă, care de altfel a fost condamnat suficient de multe alte personalități, dar spun doar că este un exemplu de astfel de, de atitudine ă, pentru a exemplifica teoria mea. Până la data limită de depunere a amendamentelor, voi uh, primi cu plăcere orice observații din partea dumneavoastră, bineînțeles, și ar fi foarte bine să reușim să propunem un raport nu strict teoretic, ci uh, care să facă propuneri foarte concrete. Vă mulțumesc pentru atenție, rămân la dispoziția dumneavoastră, puteți să-mi scrieți, uh, uh, puteți uh, să mă contactați pe orice cale și sunt disponibilă să mă întâlnesc cu dumneavoastră, eu sau colaboratorii mei, um, pentru a vă răspunde la întrebări și pentru a vă asculta propunerile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Vosenberg! Ați făcut o prezentare și în același timp o reflexie foarte potrivită pentru o chestiune esențială pentru comisia noastră. Acum uh, vom începe cu intervențiile colegilor și am să dau cuvântul în primul rând raportorilor din umbră de la diversele grupuri politice, doamna Dăncilă în primul rând. Mulțumesc, doamnă președintă. O felicit pe colega noastră, Elisabeth Bosember, pentru raportul pe care îl analizăm astăzi în cadrul comisiei noastre. Așa cum raportoarea a subliniat, se constată o subreprezentare a femeilor în domenii importante ale vieții economice și sociale din știință, cercetare, în centrele de luare a deciziilor și, în general, la toate nivelurile înalte ale ierarhiei profesionale. Pe de altă parte, la modul general, ocuparea forței de muncă de către femei a crescut destul de mult în funcțiile administrative și în domeniul serviciilor, în timp ce această situație coexistă cu o tendință în care ocuparea lor în domeniul serviciilor este limitată la locuri de muncă necalificate și în poziții joase pe scara ierarhiei profesionale. Prin urmare, femeile nu sunt incluse pe piața muncii în aceeași măsură ca și bărbații, iar locurile lor de muncă sunt mult mai puțin sigure, așa cum a precizat și raportoarea și a făcut referință la femeile care au un copil și care, pe urmă, nu mai sunt încadrate în locul de muncă respectiv. Remunerațiile femeilor sunt mult mai mici decât ale bărbaților pentru aceeași muncă și valoare egală a muncii, iar diferența de remunerare este mult mai mare în domeniul privat decât în domeniul public. După cum arată statisticile și indicatorii de resurse umane prezentate deja în raport, există mii de tinere pasionate de știință, dar care se confruntă cu tot felul de piedici. Să nu uităm, dragi colegi, că în știință carierele feminine reprezintă unul din obiectivele strategiei 2020 știința devenind astfel mai accesibilă și trebuie să devină și mult mai inclusivă. Cred cu tărie că astăzi, mai mult ca oricând, lumea are nevoie de știință, iar așa cum este precizat și în cadrul raportului, știința are nevoie de cât mai multe femei. Avem nevoie de pasiunea, de dedicarea, de implicarea tinerelor cercetătoare, avem nevoie de potențialul acestor femei extraordinare care să decid să, dedice, să se dedice găsirii unor soluții pentru provocările actuale din cercetare. Ca și raportor din partea grupului S&D, îmi voi aduce contribuția printr-o serie de amendamente în sensul a ceea ce am punctat până acum, în care, în prim plan, să fie, așa cum a subliniat și raportoarea, realitatea și nu teoria, pentru că astfel putem veni în sprijinul celor femeilor care vor să se implice în acest domeniu deosebit de important. Aștept din partea tuturor colegelor opiniile lor și sunt convinsă că împreună cu raportoarea vom găsi cele mai bune soluții pentru a elabora un raport pliat pe realitate și care să reprezinte un pas înainte pentru femei. Mulțumesc. Gracias, señora Dancila. Tiene la palabra la... Mulțumesc. Și acum, doamna Mila, din partea grupului ALDE. Thank you very much, uh, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. La rândul meu doresc să o felicit întâi de toate și să mulțumesc de asemenea doamnei raportor pentru efortul de până acum. Cred că proiectul de raport, așa cum a fost prezentat, abordează toate provocările cu care se confruntă femeile atunci când se angajează într-o carieră științifică. Și aceste provocări sunt comune cu alte sectoare. Bună oară, Mm, echilibru între viața uh, personală și viața profesională. Alte tipuri de obstacole sunt mai specifice. Eu aș dori să contribui prin consolidarea anumitor capitole ce abordează probleme specifice și m-aș concentra îndeoseb asupra obstacolelor ce privește finanțarea cercetării, așa cum uh, cita și colega SND, diferența salarială în asemenea. De ce atunci femeile aleg astfel de cariere? E una cred că un pas mare înainte către egalitatea de gen în sectorul științific e atât necesar cât și posibil. Deși, cum arăta doamna raportor, există femei eh, și bărbați, mai ales, cu diverse uh, diplome și uh, diverse um, premii care continuă să fie sexiști. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Sebastian. Notos în principiu... Mulțumesc, doamna președintă. Noi, în primul rând, am dorit să o felicităm pe doamna Vosenbeck pentru că raportul este, într-adevăr, foarte bine gândit și toate revindicările clasice pe care le-am avut în acest domeniu sunt preluate în acest raport. Discriminarea în ceea ce privește femeile care lucrează în domeniul universității este și mai mare decât în alte domenii, pentru că nu știu ce se întâmplă în alte state, dar cel puțin în Spania, în general, studentele au mai puțină calificare în domeniul științific și câștigă mai puține premii în domeniul cercetării, și după aceea au și mai multe dificultăți pentru a intra pe piața muncii. Noi vom lucra pe marginea unor amendamente și vom face propuneri uh, centrându-ne pe trei teme. În primul rând, compatibilitatea între viața profesională și familie, și suntem absolut de acord că trebuie să susținem toate mijloacele necesare pentru ca femeile să ajungă la acest echilibru între viața de familie și muncă și să intre cât mai repede cu putință pe piața muncii, însă trebuie să facem și un efort pentru ca și bărbații să contribuie mai mult la viața de familie. Și asta nu doar uh, pentru a permite femeilor să aibă o mai mare capacitate în uh, celălalt domeniu, ci și pentru bărbați, pentru că în felul acesta bărbații vor contribui mai mult la viața de familie, uh, pe care în multe cazuri au pierdut-o pur și simplu. E vorba de caracteristici din viața de familie care în mod normal sunt descrise ca fiind pe partea femeiască, de exemplu afecțiunea, dragostea și așa mai departe, care să ar trebui să treacă și în cealaltă parte de partea bărbaților și trebuie să uh, permită și femeilor pe de altă parte să dispună de acele capacități care sunt mai specifice pieței muncii. Deci dacă e vorba de sarcinile care revin femeilor uh, în familie și le concepem la fel în continuare, e foarte rău. Trebuie să schimbăm uh, această identificare din care bărbatul a fost exclus până acum. Pentru că, practic, și bărbatul are de pierdut, uh, pentru că pierde, practic, această capacitate sentimentală și emoțională care este esențială. Al doilea punct pe care l-am prezentat deja raportorului este cel referitor la companiile private. Trebuie să ne dăm seama că această diviziune public-privat este de multe ori doar la nivel teoretic. Pentru o bună parte a cercetării are cel puțin într-un anumit moment o susținere publică. Deci ar trebui să cerem companiilor care au o astfel de susținere din partea administrațiilor publice, chiar dacă este indirectă, să uh, includă și femeile în domeniul cercetării dacă există capacitatea uh, cerută. În lumea uh, companiilor private este un pic mai dificil ca femeile să se introducă și acolo trebuie să introducem măsuri foarte concrete. Al treilea punct este cel referitor la produsele științifice sau rezultatele cercetării. Um, raportorul a citat uh, un premiu Nobel ca o persoană obișnuită și cred că nu este chiar o persoană obișnuită, pentru că a primit premiul Nobel bănesc că este o persoană un pic excepțională, dar în calitate de persoană are și ea probabil problemele sale. Produsul cercetării al științei nu este deloc inocent. E vorba de conținutul informațional, de cercetare, care este uh, Uh, de multe ori marcat de bărbați care uh, creează aceste produse și sunt reprezentanți ai lumii cercetării. Lipsa femeilor în acest domeniu uh, face ca în domenii precum medicina, anumite elemente care sunt importante pentru medicina specifică femeii să nu fie atât de susținute și deci produsul științific să uh, reflecte această discriminare față de femei. Deci ar fi bine să introducem și aici ceva din partea noastră. Iată cele trei teme asupra cărora vom lucra, dar insist, mi se pare că documentul de la care plecăm este foarte bun și dorim să o felicităm pe raportoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sebastian. Și acum, înainte de a da cuvântul comisiei, Doamna Betio a cerut uh, să ia cuvântul la această dezbatere, deși ulterior va participa și la prezentarea unui alt studiu, dar cum avem destul timp la dispoziție, cred că îi putem permite să se exprime. I-aș cere în primul rând să se prezinte și după aceea să ne spună opinia sa. Vă rog. Um, thank you. Um... Vă mulțumesc doamnă președinte, pentru a-mi fi acordat cuvântul într-o intervenție absolut informală. Nu intervin acum în capacitate formală. Am să-mi fac treaba ceva mai târziu, treaba pentru care am fost chemată, însă am dorit să vă atrag atenția să vă atrag atenția aici în Comisia FEM asupra ce, ce se întâmplă cu Orizont 2020. Se pare că potrivit unor eminenți oameni de știință care examinează finanțarea acestui program, criteriul egalității de gen nu funcționează prea bine în ce privește selectarea proiectelor care realmente abordează temele ce țin de gen și nu mă gândesc aici doar la carierele femeilor, ci la perspectivele uh, Uh, de gen din știință, care sunt cel puțin la fel de importante, dacă nu chiar mai importante. Iată de ce trebuie să vă atrag atenția asupra unui uh, articol, numărul 15 din Science and Technology. Unii dintre dumneavoastră l-ați primit, poate. Aici există o analiză asupra ceea ce se întâmplă în acest moment și poate și câteva sugestii de acțiune ce se poate face. Și există și o tentativă informală uh, care sunt părtași în mod marginal, dar e vorba de un grup care încearcă să pună presiune pentru ca în următoarea rundă de selecție a proiectelor criteriile să fie schimbate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Formațion. Vă mulțumim foarte mult pentru această informație și vom ține cont de ea, bineînțeles, în lucrările noastre. Acum vom da cuvântul comisiei doamnei Gulismatis pentru a ne face prezentarea referitoare la această temă. Vă rog. Um, mulțumesc foarte mult. Mă numesc Lilian Ulisvațichi și sunt șef de sector la DG Cercetare și Inovare în unitatea ce privește egalitatea de gen și numele Comisiei Europene aș dori să salut raportul, proiectul de raport în ce privește femeile în știință, pentru că surprinde bine nu doar ă, lucrurile comune și inegalitățile de gen pe care le cunoaștem cu toții, ci și aspecte specifice din sectoarele cercetării, științei, în ce privește publicarea bună oară, luarea de decizii, finanțarea cercetării, accesul la finanțare și așa mai departe. Aș dori să subliniez că strategia pe care o dezvoltăm acum cu statele membre trece de la susținere directă către femeile de știință, care rămâne importantă, dar încercăm să mergem mai departe. Tocmai în direcția pe care o sublinea și doamna raportor, adică o schimbare instituțională la nivelul cercetării pentru a adapta practicile, dar și uh, stereotipurile de ordin cultural în organizațiile, instituțiile de cercetare. Și în contextul a ceea ce noi numim uh, Area Europeană de Cercetare, am început această conlucrare cu statele membre și ultimul eveniment organizat, uh, ultimul eveniment marcat, e decizia Consiliului asupra unei foi de parcurs împreună cu statele membre pentru a dezvolta planuri de acțiune naționale precum și strategii în colaborare cu Comisia până da, la mijlocul lui 2016. Iată de ce raportul dumneavoastră vine la momentul potrivit în acest proces, susținându-ne în efortul pe care noi îl depunem în a mobiliza statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! Sorry. Vă mulțumesc foarte mult și acum în încheierea dezbaterii vom da cuvântul doamnei Fosenberg. Κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις. Mulțumesc, doamnă președinte. am, la uh, rândul meu, să mulțumesc co-raportorilor. Într-adevăr, acest raport e un efort de cooperare. Avem cu toți același grad de responsabilitate în acest efort și participarea fiecăruia are aceeași valoare. Am ascultat cu mult interes pe colegele mele, cât și pe singurul coleg al nostru din care de-al a spus lucruri foarte importante. A menționat câteva elemente cheie, în special inegalitatea ce persistă chiar și în sânul familiilor în ce privește rolul tradițional atribuit fiecăruia, femeie respectiv bărbat. A menționat uh, cu bună dreptate acest lucru. Și e adevărat că aceste lucruri țin de uh, mentalitate, de o mentalitate eronată sau învechită, pentru că natura e cea care ne determină capacitățile și nu societatea. Mm, îi mulțumesc colege de la ALDE care sublinea faptul că și inegalitatea salarială este injustă, în special atunci când femeile uh, au o calificare înaltă. Sigur, au existat evoluții pozitive în ce privește legislația, însă adesea astfel de legi nu sunt, din păcate, aplicate și oamenii trebuie să se adreseze tribunalelor pentru a-și obține drepturile. Colega din partea socialiștilor a vorbit uh, pe bună dreptate de acțiuni foarte precise pe care ar trebui să le întreprindem noi. Da, e adevărat, acesta este rolul nostru. Raportul nostru nu va avea un efect de pârghe dacă nu conturăm niște acțiuni precise. Apoi, uh, m-am bucurat să aud că doamna Willis sublinia faptul că acest raport e de actualitate, întrucât vom putea sprijini Comisia și Consiliul în uh, examinarea lor în ce privește posibilitățile de remediere a remunerării femeilor, așa încât acestea să își obțină drepturile, să se poată implica în luarea de decizii și voi conchide, domnul președinte, ar fi important să luăm exemplu, să luăm ca model ce se întâmplă în domeniul uh, femeilor uh, care se lansează la antreprenoriat. Bărbații, ca și femeile, pot să își dovedească capacitățile în orice sector și pot să-și, să asume mai multe roluri în același timp. Adesea este cazul și uh, vedem ce se întâmplă în astfel de sectoare. Mulțumesc! el trabajo que... Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, este foarte interesantă munca pe care o putem face alături de ceilalți raportori din umbră, de la celelalte grupuri și sper ca rezultatul să fie mulțumitor pentru a ne îndeplini cu toții obiectivele pe care în domeniu. Un domeniu care este esențial nu doar pentru femei, ci în general pentru cetățenii europeni și pentru UE. Trecem acum la următorul punct, și anume numărul 15, misiunea la New York. Aveți deja în, în um, dosarul pe care l-ați primit documentul. Puteți vedea acolo care a fost ordinea de zi, întâlnirile pe care le-am avut și rezultatele acestor uh, ședințe. Nu doream decât să fie un punct de informare și trecem acum la punctul 16, următorul, și anume provocări și oportunități pentru asistență umanitară. Avem uh, un raport pentru aviz. Doamna Het este raportor, așa că îi dau cuvântul acum pentru a urma dezbaterea.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 Guvernele din lumea întreagă, ONG-urile și victimele catastrofelor uh, se vor întâlni anul viitor, în luna mai, la Istanbul. Deci, în mod natural, e important să evocăm și temele ce țin de exploatarea sexuală în cadrul catastrofelor naturale și în zonele de conflict. Adesea, cei mai slabi sunt cei mai afectați de catastrofe și în numeroase regiuni ale lumii, femeile și copiii sunt primele victime ale catastrofelor și care devin apoi victimele injustiției și ale diverselor forme de opresiune. În Parlamentul European noi avem posibilitatea să facem presiune asupra guvernelor statelor membre și guvernelor din astfel de state lovite de catastrofe, așa încât aceste grupuri minoritare să poată fi protejate. Sper că împreună vom reuși să redactăm un raport care să trimită un mesaj clar. Pentru mine e important să intervenim în tot lanțul de uh, ajutorare. Uh, și ca dimensiunea de gen să fie integrată la fiecare nivel, fie că e vorba de uh, sprijin structural sau de uh, ajutor de urgență în cazul, în cazul catastrofelor, trebuie ca situația femeilor în astfel de regiuni afectate să fie înțeleasă. Asta ce înseamnă o formare adecvată în ce privește perspectiva genului, violența sexuală, violența psihologică, economică, nu sunt fenomene noi. Din potrivă, e un fenomen care ne afectează pe toți, pentru că toți am putut vedea la televizor, la știri, nu așa, prin ce trec femeile în Africa sau în America de Sud, mă gândesc în special la Republica Democratică Congo, unul dintre exemplele de actualitate. O mare parte a violenței împotriva femeilor devine sistematică și are drept scop oprimarea femeilor, dar le reduce la tăcere pentru a continua să se supună bărbaților. Prin aceste violențe sistematice împotriva lor, se continuă reproducerea acelor acelorași scheme societale în ce privește violența sexuală împotriva femeilor sau chiar a copiilor. Uneori e vorba realmente de o strategie militară potrivit unei serii de rapoarte. Femeile sunt violate sistematic în cazul unor conflicte armate acum, noi avem posibilitatea de a spori presiunea asupra actorilor la nivel internațional care operează în domeniul ajutorului umanitar și să nu uităm că perspectiva noastră nu trebuie să fie una de sus în jos. Știm că adesea E acuzat chiar personalul umanitar de astfel de violențe împotriva femeilor sau copiilor. Uh, există și un exemplu recent, acela al forțelor de menținere a păcii ale ONU, care în Republica Centrafricană ar fi exploatat sexual copii. Personalul Națiunilor Unite afectat în astfel de misiuni este întotdeauna format în țara de origine. Ori astăzi nu mai putem accepta așa ceva, pentru că oricare ar fi tipul de misiune de apărare a păcii sau de ajutor umanitar, atunci când se lucrează cu victimele catastrofelor, suntem responsabili și E absolut necesară formarea acestor uh, lucrători umanitari pentru a putea ține seama de nevoile femeilor în astfel de regiuni, de catastrofă sau conflict. Doar astfel, lucrătorii vor putea fi sensibilizați la munca pe care trebuie să o facă. Mulțumim! Raportări. Mulțumesc. Acum avem raportorii din umbră de la diversele grupuri politice. Doamna Zaborska din partea grupului PPE. <coughs> Ďakujem aj našej spravodajkyni. Mulțumesc, doresc să-i mulțumesc doamnei Hed, raportoarea noastră, pentru introducerea la acest raport pentru aviz. Cred că a spus cam tot ce era de spus în numele Comisiei FEM. Cred că informațiile prezentate sunt cât se poate exhaustive Și mai cred că vom participa în mod semnificativ în redactarea poziției Parlamentului European pentru această conferință anunțată de la Istanbul. Aș dori să subliniez un aspect și l-ați menționat deja. E vorba de un veritabil scandal atunci când un uh, lucrător umanitar trimis de o organizație internațională abuzează de situația în care se află și oferă hrană sau cosmetice în schimbul serviciilor sexuale. Eu cred că se poate obiecta că în anumite țări din Africa sau Orientul Mijlociu unitățile militare folosesc violul ca pe, ca pe un instrument, ca pe o armă. Dar apoi vorbim de zonele de conflict și nu încerc să justific, dar insist asupra faptului că e vorba de conflict militar și că soldații comit astfel de acte reprobabile. Dar dacă cumva uh, trupe care reprezintă Uniunea Europeană comit astfel de acte, este ceva inacceptabil. Fie că e vorba de o zonă de conflict, fie că e vorba de o țară în dezvoltare sau orice alt fel de catastrofă. Pentru a abuza de o astfel de situație, contrazice orice formă de demnitate umană. Îi mulțumesc încă o dată, doamnei pentru că nu a uitat nici acest aspect. Gracias, señora Sabos. Mulțumesc foarte mult și acum, în numele grupului GUE, domnul Heck. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Dankeschön, Frau. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă raportor. În general, sunt de acord cu ceea ce ați spus și doresc să vă mulțumesc pentru faptul că vă ocupați de acest subiect foarte important. Este scandalos ce se întâmplă aproape în fiecare zi. Ce vedem aproape în fiecare zi um, la știri. Cei care ar trebui să ajute în zonele de conflict uh, sunt uh, cei care exploatează femei și copii. Dar aici uh, problema este faptul că cultura în care trăim astăzi uh, ne face să credem că putem să ajungem pe fundul oceanelor, putem să trimitem sateliți până la marginile Universului, dar Adevărul este că nu am evoluat prea mult în ceea ce privește etica. Și este foarte trist acest lucru. Cred că avem aici un lucru foarte important de făcut. Trebuie să facem presiune asupra Comisiei Europene să facă ceva pentru a declanșa o schimbare de mentalitate. Atâta timp cât avem această abordare foarte specifică în societate, cu sexismul prezent în aceasta, nu vom rezolva problema. Avem, avem nevoie de o nouă abordare etică, de o nouă cultură a toleranței, um, a bunătății în lume. Nu este suficient să formăm, să-i formăm pe cei de la organizațiile umanitare pentru uh, a ști cum uh, să ajute femeile în zonele de conflict. Încă din copilărie ar trebui să începe acest proces. Oamenii trebuie să învețe cum să reacționeze la contactul cu alți oameni, dar și cu animalele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Heck. Se încheie aici dezbaterea la acest punct și trecem la următorul, la punctul 17, bugetul UE pentru egalitatea de gen. Aici vom avea prezentarea unui studiu care a fost comandat de departamentul tematic D și care include perspectiva de gen pentru bugetul european Promovarea femeilor este o temă pe care am um, analizat-o de multe ori și vreau să mulțumesc pentru posibilitatea de a avea aceste noi informații, prezentarea acestui studiu, de care să ținem cont în um, viitoarele noastre rapoarte sau în munca noastră parlamentară. Da. Invităm aici la prezidiu pe cei care vor participa la această prezentare. Muy bien, pues eh, para comenzar con la... Dragi colegi, vom începe cu prezentarea acestui raport. Doamna Margareta Sanz va lua cuvântul. Cred că am pregătit deja totul. Thank you very much, Chair. And... Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați uh, uh trimis-o pentru a vă prezenta acest studiu privind uh, bugetul european pentru egalitatea de gen. Mi s-a cerut uh, să realizăm acest studiu între ianuarie și mai 2015. Studiul a fost pregătit pe baza um, unor cercetări și uh, întâlniri cu Comisia Europeană și actori uh, interesați din Austria, Suedia și Germania. Permiteți-mi să le prezint pe expertele noastre, doamna Fiona Debrit, uh, Beveridge și doamna Fira Cendri de la Universitatea din Liverpool. Doamna Fiona Beveridge uh, este Um, lucrează la Universitatea din Liverpool și Fiona se ocupă de egalitatea de gen și are experiență în domeniul mainstreamingului de gen și modul în care este um, aplicat acesta în instituțiile internaționale în Uniunea Europeană și în statele membre. Doamna Tenghis este lector în drept la Universitatea din Liverpool, la Facultatea de Drept se ocupă de cercetare în domeniul guvernanței economice, egalității de gen și relația dintre UE și Turcia. Și acum dau cuvântul doamnei Fiona Beveridge. Mulțumesc! Bună dimineața! Am avut obiectivul de a vedea dacă se poate dezvolta o metodologie pentru integrarea dimensiunii de gen în bugetul Uniunii Europene. Întrebarea a fost cum poate bugetul UE pentru egalitatea de gen să ajute Parlamentul European și alți actori din Uniunea Europeană să fie mai eficienți uh, pentru a obține egalitatea de gen. Am identificat trei modalități în care integrarea dimensiunii de gen în bugetare um, poate să ajute la punerea aplicare mai eficientă a egalității de gen în Uniunea Europeană. Mai întâi uh, se poate controla bugetul, evalua bugetul uh, în mod regulat pentru um, a vedea cum se regăsește angajamentul la nivel înalt al Uniunii Europene pentru egalitatea de gen în buget. Ideea este să se promoveze egalitatea de gen urmărind fondurile pentru a vedea dacă se reflectă angajamentul la nivel înalt uh, Uh, în uh, diferitele uh, detalii bugetare. În al doilea rând, dacă integrarea dimensiunii gen în buget este eficientă, um, se poate identifica că mainstreaming de gen este folosit eficient în toate domeniile bugetare. Um, deci, această politică de la nivel înalt trebuie să se reflecte în practică în momentul în, în cadrul procedurii bugetare. Am dezvoltat un mecanism de raportare a progreselor uh, uh, făcute pe calea egalității de gen care pot să stimuleze evaluarea în strategiilor. Deci bugetul este doar o ferestră de oportunitate de a interveni este deci o metodă de a interveni pentru diferiți actori, inclusiv Parlamentul, să măsoare și să evalueze progresele făcute. Deci, folosind aceste trei măsuri, uh, integrarea dimensiunii de gen în bugete este uh, un instrument care poate permite ameliorarea răspunderii democratice în legătură cu ameliorarea egalității de gen. Vom explica metodologia noastră și veți vedea uh, cum am aplicat-o, cum poate fi aplicată și la sfârșit propunem anumite întrebări pentru a stimula discuția în legătură cu modul în care poate funcționa această metodologie. Mulțumesc. Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici. Vă voi da câteva informații în legătură cu metodologia folosită și cum am dezvoltat-o și cum uh, poate Parlamentul European să integreze această metodologie în propria sa abordare um, a bugetului european dacă pe viitor uh, decide să integreze uh, dimensiunea de gen um, în activitatea sa bugetară prezentăm uh, o metodologie uh, robustă, uh, potențial robustă și dorim să arătăm cum funcționează politicile, cum ar putea funcționa dacă dorim ca ele să-și amelioreze efectele asupra egalității de gen. Am avut o abordare de jos în sus, bazată pe capacități și um, în raport regăsiți uh, analize și informații detaliate în legătură cu acesta. Um, este deci o abordare democratică de jos în sus, pentru că noi considerăm că bugetarea uh, care integrează dimensiunea de gen uh, trebuie uh, să pornească de la bază. Noi nu începem de la bani, de la sumele de bani, ci de la capacitățile la care oamenii ar trebui să aibă acces dacă um, au o viață uh, liberă uh, și care să le permită să-și atingă potențialul. În al doilea rând, uh, demonstrăm pe anumite cazuri cum ar putea funcționa metodologia noastră dacă Parlamentul European ar decide pe viitor să adopteze um, această abordare în procedura bugetară în general. Și Fiona va um, explica la sfârșit că la nivel european există o diferență, există o problemă în evaluarea um, deciziilor bugetare în domeniul legalității de gen și dacă uh, dorim să cu adevărat să abordăm bugetul din perspectiva integrării dimensiunii de gen, va fi nevoie de o colectare mult mai sistematică a datelor uh, în legătură cu modul în care uh, fondurile UE uh, integrează această dimensiune de gen. Și la sfârșitul raportului, pe baza observațiilor noastre, facem anumite recomandări în legătură cu posibile acțiuni pe care le pot pune în aplicare instituțiile europene um, pentru a ameliora dimensiunea de gen în um, bugetul european. Parlamentul joacă un rol cheie în procesul bugetar și integrarea dimensiunii de gen în procedura bugetară nu va ameliora doar egalitatea de gen, ci și um, răspunderea democratică a Comisiei uh, în față de Parlament. Am vorbit la început despre capacități, așa că um, aici găsiți anumite informații de bază legătură cu uh, aceste capacități. Pentru a vă da exemple despre ce e vorba când vorbim despre capacități, am folosit cinci grupuri prezentate în raport E vorba de implicarea femeilor și bărbaților în societate, în structurile familiale, uh, în luarea de decizii și în alte uh, structuri ale puterii în societate, precum și implicarea lor în sistemul social și politic, în domeniul învățământului, politicii, în domeniul uh, economic și în alte structuri de putere de asemenea în, în uh, mediu, inclusiv dreptul la adăpost și uh, dreptul de a trăi în armonie cu natura. Apoi, am analizat uh, modul în care femeile și bărbații pot să um, își îndeplinească potențialul în funcție de personalitate și de înclinații, um, modul în care pot să um, își uh, realizează activitățile din timpul liber și um, cum pot să țină seama de aspectele particularitățile lor fizice, dar și psihologice. În legătură cu metodologia noastră, deci folosim deci 5 pași. Um, deci, um, elementul legat de capacități este considerat esențial uh, pentru ca femeile și bărbații să se integreze în structurile de putere și în societate în general. Deci, identificarea acestor capacități este primul pas, apoi la pasul 2 uh, stabilim corelații între aceste capacități și diferitele politici uh, din bugetul, uh, care se regăsesc în bugetul european pentru a vedea modul în care diferite titluri, capitole din buget pot interacționa cu egalitatea de gen. Apoi, ca un al treilea pas, urmează analiza obiectivelor politice a fiecărui titlu din buget pentru a vedea uh, cum este recunoscut uh, uh, și integrat efectul său potențial asupra egalității de gen. Apoi am analizat datele la nivel european și beneficiarii și participanții fondurilor europene în statele membre și apoi în funcție de întregul uh, de uh, to toate, toate elementele analizate, uh, facem anumite propuneri de acțiuni concrete și de schimbări în politici. Iată cum este structurat raportul pentru a fi utilizat cât mai simplu, include uh, mai multe tabele. Aici aveți uh, un exemplu de tabel. Aici dăm exemplul uh, Fondului European pentru ajutarea persoanelor celor mai favorizate. Obiectivul este să sprijine statele membre în oferirea unor resurse materiale persoanelor celor mai defavorizate. Um, categoria asociată din cadrul financiar multianual uh, este coeziunea economică, socială și teritorială. Uh, ținem cont de aspectul egalității de gen și impactul uh, legat de egalitatea de gen al acestui titlu. Deci, prin spectru, înțelegem care ar fi capacitățile asupra cărora, cărora acest titlu ar putea avea un impact și uh, în legătură cu impactul asupra egalității de gen, uh, analizăm în ce măsură acest impact este uh, direct sau indirect sau uh, scăzut, mediu sau ridicat um, am evaluat la nivel empiric și teoretic literatura disponibilă pentru a sublinia principalele motive structurale legate de inegalitățile de gen în acest domeniu și apoi analizăm sumele alocate dacă există date la nivel european în legătură cu beneficiarii și participanții um, la acest uh, fond. Și în contextul acestui raport analizăm șase titluri din buget pentru că am avut uh, un timp limitat la dispoziție, dar e important ca Parlamentul European să realizeze faptul că dacă se dorește cu adevărat integrarea dimensiunii de gen în uh, procedura bugetară ca instrument, trebuie să fie acoperite toate uh, capitolele bugetului, pentru că toate politicile vor avea un impact asupra egalității de gen, chiar dacă uneori aceste efecte sunt indirecte. și am încercat să explic la început când am vorbit despre capacități că este important să vedem lucrurile dincolo de cifre. Bugetul european este destul de mic față de bugetele statelor membre, dar până la urmă nu mărimea lui contează, pentru că prin stimulentele create la nivel național în urma deciziilor de finanțare, bugetul european poate să umple goluri substanțiale acolo unde statele membre nu oferă suficiente fonduri. Și dăm câteva exemple, pozitive sau negative, în legătură cu situații în care acest impact potențial al fondurilor europene a fost realizat. Se face referire la egalitatea de gen în domeniul științific și în domeniul programului Orizont 2020 Uh, când s-au discutat celelalte două rapoarte mai devreme și am auzit că uh, obiectivele de egalitate de gen din orizont 2020 uh, nu sunt suficient de serios evaluate și s-au dat câteva informații în legătură cu acest lucru, dar dacă comparăm cu celelalte capitole um, Orizont 2020 și cercetarea și domeniul științific în general sunt capitole din buget în care criteriile de egalitate de gen sunt introduse în selectarea beneficiarilor finanțării și în uh, modul în care sunt alcătuite um, grupurile și comisiile care oferă această finanțare și astfel putem spera că și pe viitor vor oferi o uh, perspectivă mai diversă în legătură cu cercetarea, pregătind uh, femeile cercetătoare de azi pentru a obține, pentru a se plasa pe posturi de decizie în viitor. Dar, de exemplu, în domeniul relațiilor industriale și al dialogului social nu există un angajament pentru egalitatea de gen, chiar dacă uh, un astfel de angajament ar da și femeilor un rol important în stabilirea priorităților la nivel european. Deci acesta este un exemplu negativ pe care l-am regăsit în analizarea uh, bugetului și nici în programul Creative Europe uh, deci, finanțarea pentru industria creativă, uh, oportunitatea de a sprijini egalitatea de gen nu este suficient exploatată. și s-ar putea îmbunătăți egalitatea de gen în acest domeniu, introducând anumite criterii în alocarea de fonduri, dar, din păcate, în cadrul bugetar, acest potențial nu a fost luat în considerare și, deci, uh, realizat. După aceste scurte informații legătură cu metodologia, dau din nou cuvântul Fionei. Mulțumesc! So, Mulțumesc! Am tras trei concluzii în urma studiului nostru. Prima este faptul că angajamentul la nivel înalt față de egalitatea de gen nu se regăsește neapărat la nivel uh, concret în buget și v-am dat mai multe exemple aici pe slide. Um, situațiile cele mai problematice au fost uh, faptul că problemele legate de egalitatea de gen uh, sunt transversale în multe capitole din buget uh, și A doua concluzie foarte importantă este faptul că titlurile din buget nu sunt suficient de transparente. Dacă mainstreaming de gen, uh, dacă se ține cont de mainstreaming de gen în acel uh, domeniu um, și dacă el are o legătură cu diferitele obiective ale politicilor respective. Și uh, o altă concluzie este faptul că uh, grupurile ținte nu sunt întotdeauna identificate și uh, datele dezagregate necesare pentru a fi eficienți în domeniul uh, integrării dimensiunii de gen de multe ori nu sunt colectate. Și uh, revenim la ceea ce a spus mai devreme în legătură cu Orizont 2020, nu există un mecanism de evaluare sau de uh, modificare a criteriilor dacă lucrurile nu funcționează și doar studiile externe pot să arate dacă sunt probleme în aceste domenii. Recomandările noastre sunt că, în primul rând, egalitatea de gen trebuie recunoscută ca obiectiv um, al tuturor uh, capitolelor din buget. Uh, mainstreaming de gen trebuie Uh, să se regăsească ca metodă de punere în aplicare a bugeturilor în, ale bugetului în toate capitolele. Um, sumele alocate pe diferite acțiuni trebuie specificate în buget pentru a crește transparența. În fine, indicatori specifici de gen și date legate din emisiunea de gen trebuie colectate și publicate sistematic. Dacă nu se introduc aceste schimbări în buget, atunci uh, integrarea dimensiunii de buget în procedura bugetară nu poate fi uh, Um, cu adevărat eficace. Care sunt implicațiile pentru diferitele părți, pentru instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene? Folosirea de indicatori legate de egalitatea de gen, specificarea grupurilor țintă trebuie să devină o rutină pentru comisie. Comisia are un rol important de jucat în punerea în aplicare pentru a se asigura că se respectă um, indicațiile și uh, că mm, informațiile oferite sunt suficient de transparente, iar Parlamentul, în cadrul procedurii descărcării de gestiune, trebuie să se asigure că toți actorii țin cont de necesitatea urmăririi obiectivelor negate egalitatea de gen în cadrul procedurii bugetare. Care sunt întrebările pe care le propuneri? În primul rând, cât de utilă este metodologia noastră în identificarea slăbiciunilor în politicile de promovare a egalității de gen în momentul de față în contextul bugetar? Cât de eficient crede Parlamentul că pot fi um, abordate principalele provocări, mai ales cea legată de absența de date clare în um, cadrul bugetului? Vi se pare că uh, integrarea dimensiunii gen în bugete poate oferi o valoare adăugată um, deputaților și tuturor celor care doresc să includă mai mult dimensiunea de gen în politicile europene și dacă este considerată utilă, cum poate fi cu adevărat integrată dimensiunea de gen în nivel practic în um, bugetele anilor următori. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum voi da cuvântul celor care doresc să pună întrebări, dar nu avem decât vreo 3 minute la dispoziție. Vă rog! Uh, herzlichen Dank. Ich finde das sehr interessantes Thema. Da, mulțumesc. Într-adevăr, este o temă foarte interesantă acest uh, concept de bugetizare în funcție de gen în special. Trebuie să vedem în primul rând ce se întâmplă cu marile bugete. Nu ar trebui să intrăm aici pe bugetele mici. Aș vorbi să vorbesc despre bugetul agricol și despre plățile directe. În acest buget de agricultură, practic subvenționăm exploatațiile agricole și ar fi bine de știu ce se întâmplă, ce ascund ele, dacă ele sunt uh, conduse în mod exclusiv de bărbați, pentru că știm că și femeile lucrează în aceleași condiții, în condiții dure câteodată, deci trebuie să știm uh, cine este proprietarul acelor exploatații, dacă este vorba de un grup de bărbați sau cine sunt elemente informaționale de care avem nevoie pentru că plățile directe oferite în domeniul agriculturii sunt, fără îndoială, o, o parte esențială din bugetul european, deci ar fi interesant de văzut până la urmă și de controlat într-un fel în ce măsură aceste exploatații agricole sunt conduse în mod exclusiv de bărbați sau nu. De altfel, cred că va fi nevoie de mult timp pentru a vedea exact uh, unde ajung banii europeni. dar uh, pentru a ne asigura că mai mulți bani ajung în mâinile femeilor, asta este important pentru că este lucrul cel mai greu. În ziua de astăzi, deputații europeni doresc să vadă unde ajung banii și ce primim în schimb, doar informații fragmentate pentru că lipsesc datele pertinente sau pentru că datele nu sunt interconectate între ele. E vorba de fonduri uh, care vin de la fondurile structurale, mm, pentru mediu, pentru elemente sociale și așa mai departe și pe de altă parte există și acele fonduri cofinanțate, există o parte din partea statelor membre. Și atunci, prin cofinanțare, cred că există riscul ca până la urmă banii să nu ajungă acolo unde ne dorim noi la nivel european. Deci vă doresc succes pentru munca dumneavoastră. Da, sunt absolut de acord cu dumneavoastră că este important să avem aceste baze de date în întregul proces bugetar până la statele membre și până la partea de cofinanțare, pentru că dacă datele lipsesc, atunci pur și simplu nu știi dacă subminezi practic angajamentele luate în domeniul legalității de gen sau din potrivă le susții. Da, aș adăuga și eu un lucru. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Pacul este într-adevăr unul din domenii alături de politica de mediu, mediu pe care am subliniat-o în raportul nostru pentru că este important pe viitor. Există studii empirice realizate în acest domeniu, în special în Regatul Unit și în Irlanda, dar sunt de acord cu dumneavoastră și cu Fiona. Mai avem multe de făcut pentru că avem nevoie de date foarte solide care să vină de jos pentru a trage concluzii. Și oricum vă mulțumesc pentru intervenție. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații atât de interesante. Și încheiem aici acest uh, punct de pe ordinea de zi și trecem la ultimul punct, și anume inegalitățile de gen pentru femeile în vârstă care trăiesc singure, informații la zi privind condițiile de viață. Mai avem 15 minute la dispoziție, așa că am să dau cuvântul experților imediat. Vă rog. Um, hi again, everybody. Bună ziua din nou. Sunt aici pentru a vă prezenta două studii efectuate în acest sector foarte important al inegalității între pensii puteți vedea referiri la ambele, referințele ambelor studii pe acest slide și nu cred că mai trebuie să subliniez cât de important e că în, ce din, în cele din urmă să avem o idee clară asupra faptului că efectiv, chiar și în momentul pensiei pot exista diferențe enorme între veniturile femeilor și bărbaților. Până acum ne-am concentrat pe piața forței de muncă și <clears throat> probabil unii dintre dumneavoastră știu multe despre acest lucru și poate că, în mod conex, ați văzut și aceste două studii, însă m-aș bucura să vă pot da mai multe detalii. Întâi de toate, de ce e important? ca și cu orice altă diferență, disparitate mare între veniturile femeilor respectiv bărbaților, trebuie să ținem seama de echitate, independență și sărăcie. Acestea sunt uh, trei factori. Sărăcia poate că a fost subliniată prea adesea, în sensul în care E important din punctul de vedere al disparității între pensii, dar doar pe segmente specifice. Tema centrală în ce privește discrepanța între pensii, în afara segmentului specific de care vorbeam, e independența și egalitatea sau echitatea. Dacă putem reveni la primul slide, vă rog. Într-un fel se explică astfel secvențialitatea între cele două studii. Primul a apărut în 2013 și îl puteți uh, găsi cu ușurință pe internet. Cel de-al doilea va fi publicat pe 18 iunie și îl veți găsi la același link al Digi Justice, pentru că ambele studii au fost comandate de Unitatea pentru Egalitate de la Digi Justice a Comisiei Europene. De deci, ce această secvențialitate, cum spuneam? într-un fel pentru că cele două studii se concentrează fiecare pe două grupe de vârstă diferite. Primul se concentrează pe și anumită vârstă a treia, persoane în vârstă. Deși se mai poate dezbate, persoanele în vârstă sunt definite ca acelea care au vârstat peste 65 de ani. Cel al doilea studiu însă se, nu se concentrează pe vârsta a treia, pe persoane în vârstă, ci pe un grup ce se poate numi tinerii bătrâni, adică persoanele cu vârsta cuprinsă între 65 și uh, 80 de ani. De ce? Unul din rapoarte se referă la independență, dar care sunt motivele Comisiei pentru a fi interesată în acest fenomen. Ehm, poate pentru a elabora politici mai bune, dacă ne concentrăm pe eh, persoane în vârstă mai tinere, într-un fel, deciziile ce privește politicile de pensii pentru acest grup sunt cele mai recente. În schimb, persoanele mult mai în vârstă au fost afectate de decizii de politici care au fost luate cu mult, mult timp în urmă. Sigur, lucrurile pot fi variabile mai intervine și o altă temă care se leagă oarecum de independență, și anume, dacă ne concentrăm pe persoanele foarte în vârstă, adică 80 de ani și mai mult, atunci discrepanța pensiilor între femei și bărbați poate fi mai mică din cauza drepturilor derivate, mai mult decât drepturile individuale. De ce? Din cauza Uh, pensiilor de supraviețuitor, care uh, umplu această discrepanță. Sigur, există și multe alte motive, dar acestea sunt uh, două cele mai importante pentru a ilustra felul în care rapoartele se concentrează pe grupe de vârstă diferite. Toate acestea. Chiar dacă această schimbare de punct focal se schimbă, trebuie analizate ambele grupuri de vârstă. Când ne uităm la rezultatele UE la nivel global, rezultatele nu sunt foarte diferite, nu se schimbă prea mult. Și o primă întrebare e ce măsurăm noi mai exact. Două lucruri în principal. Doi indicatori capitali, dacă vreți. Primul câte persoane primesc efectiv pensie, care este rata de acoperire, altfel spus, câte persoane în vârstă sunt acoperite de drepturi de pensie. Acesta e primul indicator. Și care e diferența în acest indicator între femei și bărbați? Iar al doilea indicator, care este diferența în procente între pensia uh, media unei femei, respectiv pensia media unui bărbat. Așa cum puteți vedea, tabelul din stânga, primele două coloane măsoară discrepanța de pensie și e mare, indiferent de grupul pe care îl avem în vedere. Um, aproximativ 40% cel de la tabol reprezintă rata de acoperire. E diferența între femei și bărbați și acolo diferența e mai mică și e de ordinul a 5-5-6%. Ce e într-adevăr problematică e discrepanța între nivelul pensiei femeilor respectiv bărbaților. De ce 40% mă veți întreba? E o cifră importantă și poate că nu rezonează cu ceea ce știm fiecare dintre noi despre piața forței de muncă, pentru că acolo indicatorul capital este care e diferența medie între bărbați și femei în ce privește salariul, iar cifra pe care uh, o avem mai minte e de 16% aproximativ. Deci vedem că e o diferență mare între 16 respectiv 40%. De ce această diferență între salarii și pensii? Pentru că cel 16% diferența salarială între sexe e o medie UE. Nu ține seama de diferențe importante în capacitățile timpurii ale femeilor și bărbaților, adică acei 16% măsoară diferența în plata orară. Însă femeile lucrează mai puține ore și mai puține femei lucrează comparativ cu bărbații. Dacă mergem mai departe și ținem seama și de alte diferențe, atunci găsim o cifră care aproximează din nou 40%. Următorul slide, vă rog. Aici vedeți două coloane. Una reprezintă diferența la nivelul pensiilor între femei și bărbați și cea de-a doua e o nouă statistică propusă de Eurostat. Și e vorba de discrepanța între venitul total. Ce înseamnă asta? Dacă luăm femeia medie, la uh, vârsta medie de muncă, poate că lucrează mai puține ore, mai puține zile și e mai puțin plătă decât un bărbat. Dacă calculăm însă o medie, dacă ținem seama de diferențele între participarea în ocupare și în ore lucrate, atunci ajungem la o cifră de 40% discrepanță între venitul total de bărbați și femei. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că pensiile reproduc ceea ce se petrece deja pe piața forței de muncă, în ciuda încercărilor care s-au făcut până acum de a uh, include uh, munca femeilor care nu este remunerată și care nu dă drepturi la pensie. Am să mă opresc aici cu un element. Există diferențe foarte mari între țări în cadrul acelui 40%. În anumite țări, discrepanța e foarte mică și asta e interesant, pentru că ne putem întreba cum se obține o discrepanță mică din moment ce diferențele de pe piața forței de muncă sunt atât de mari. Uh, ei bine, aici intervin politicile de pensie și reformele în sistemele de pensie, Manuela vă va vorbi despre reforma pensiilor. Miluto, că že máme tak krátky čas, lebo je to veľmi zaujímavá téma, ku ktorej sa ale... Îmi pare rău că avem atât de puțin timp la dispoziție, tema e foarte interesantă, dar vom reveni cu siguranță la aceasta. Acum îmi se dau cuvântul domnului Manuela Samac. Tocmai a fost informată că interpreții ne acordă încă 5 minute, deci mai avem încă 10 minute la dispoziție pentru dezbatere. Mulțumesc! Ne referim în acest studiu la femeile în vârstă care trăiesc singure. E practic actualizarea unui studiu foarte vechi și încercăm să evaluăm ce se întâmplă cu femeile care trăiesc singure, femeile în vârstă care trăiesc singure. Și asta din punctul de vedere al pensiilor și al politicilor uh, în vigoare astăzi. Și mă refer la reforma pensiilor doar pentru această categorie a femeilor care trăiesc singură. De ce e important această țintă, acest grup? Pentru că numărul femeilor în vârstă care trăiesc singure este în creștere a crescut foarte mult în anii din urmă datorită trendurilor demografice, dar și datorită schimbărilor sociale în structura familiilor. Bună oară! În 2013, femei cu vârsta de peste 65 de ani care locuiau în UE erau aproape 20 de milioane, reprezentând 8% din populația feminină adică mult mai mult decât bărbații în vârstă trăim singuri, pentru că vorbim doar de uh, 7 milioane, deci 3% din populația masculină. E un fenomen interesant, pentru că în grupurile de vârstă ceva mai tinere, în bărbații um, în vârstă, de, cu vârsta de muncă care locuiesc singuri sunt mult mai mulți decât femeile, deci proporția este inversată. E important de înțeles care sunt efectele reformelor sistemelor de pensie asupra acestui grup de femei. Și privind la un singur indicator, în ce privește riscul de sărăcie și dificultate, iar datele disponibile ne arată că femeile în vârstă trăind singure au un risc mult mai mare de sărăcie, în medie, decât bărbații trăind singuri, dar și decât femeile care nu trăiesc singură. Riscul de sărăcie e mai scăzut pentru femeile care trăiesc în cuplu, chiar dacă nu sunt independente economic. Două din patru femei în vârstă trăind singure sunt în risc de sărăcie, comparativ cu 19% între bărbații în vârstă și 30% femeile în vârstă care nu trăiesc singure. Nu am să intru în detalii acestor cifre, dar atunci când luăm în considerare reforma sistemelor de pensii, dacă e să ne uităm la raportul între femeile în vârstă trăind singure care se confruntă cu dificultăți Uh, rata cea mai mică se găsește în statele nordice, în schimb, în toate celelalte țări, femeile în vârstă trei singure au dificultăți foarte mari în a se descurca lună de lună. Și acest risc de sărăcie e mult mai mare decât în cazul bărbaților în vârstă care trăiesc singuri. Aceasta este situația. Care au fost tendințele în reformele sistemelor de pensii? Am înțeles și din prezentarea francescă faptul că discrepanța între sexe, la nivelul veniturilor totale, se traduce și în discrepanța între pensii între femei și bărbați, pentru că uh, diferența între pensii se, uh, nu face decât să reflecte diferența salarială, discrepanța salarială. Când ne uităm la veniturile provenite din pensii, e clar că avem de-a face cu cifre mai mici. Recentele reforme ale sistemelor de pensii au încercat să amelioreze durabilitatea schemelor, uh, sistemelor de pensii, adică relația între contribuțiile plătite uh, pe durata activității profesionale și mm, pensia efectivă s-a redus uh, rolul pensiilor publice și s-a sporit utilizarea pensiilor, schemelor de pensii private. Toate aceste măsuri au efecte mai proaste pentru femei decât pentru bărbați. Deoarece condițiile mai proaste de pe piața forței de muncă pentru femei devin încă și mai importante în a determina pensia pe care aceleași femei o vor primi la uh, vârsta a treia. În ultimii doi ani am primit date potrivit cărora anumite țări au înțeles uh, că există un risc sporit de sărăcie la vârsta a treia, odată cu reforma pensiilor și asta în special pentru femei, așa încât în anumite țări au încercat să abordeze problema adecvării pensiilor, încercând să mm, ridice nivelul pensiilor de la mm, să ridice acel minim incluzând schemele private sau ocupaționale pentru a sprijini accesul celor tineri cu contracte atipice la o schemă de pensie, cercând să partajeze riscurile. Pentru că efectele crizei au arătat că schemele private de pensii depind foarte mult de ce se întâmplă în economie. Deci, până acum au existat riscuri în asigurarea durabilității acestor fonduri pentru pensii. Cum spuneam și înainte, disparitatea de gen de pe piața forței de muncă va produce o disparitate încă și mai mare la nivelul pensiilor, mai mult decât în trecut. Și astfel, femeile femeile devin încă și mai dependente de veniturile partenerului lor, în special în acele sisteme în care uh, drepturile la pensie se bazează mai mult pe relațiile familiale decât pe drepturile individuale. E cazul uh, majorității țărilor din Sud. Apoi, uh, bărbații au o speranță de viață mai mare și, prin urmare, e uh, probabil ca să trăiască mai mulți ani și înseamnă că și riscul lor de sărăcie poate să crească. Ne referim la femei care vor deveni, vor atinge vârsta a treia în viitor. Un alt punct de abordat de Francesca, bunoară pensia de supraviețuitor, beneficiază de susținere a femeile în vârstă care trăiesc singuri și în special cele care nu au uh, avut un loc de muncă constant. În anumite țări, cum și cazul Italiei, discrepanța de pensii este mică pentru că femeile în vârstă au dreptul la o pensie de supraviețuitor. Însă, cum spunea Francesca, în ce privește econo- independența economică a femeilor, această temă e o problemă. De exemplu, femei care nu au fost niciodată căsătorite, pentru aceste femei care nu au fost niciodată căsă, că, căsătorite, e o problemă foarte mare, pentru că nu vor beneficia de astfel de pensii, deși uh, au contribuit, ca orice contribuabil, la astfel de scheme publice de uh, alocații. Deci dacă se introduce um, un alt tip de alocație, tinerele ar putea fi încurajate să muncească. Deci reformele trebuie să țintească grupuri specifice de femei pentru astfel de alocații și pentru a reduce riscul de sărăcie pentru persoanele în vârstă care au lucrat foarte puțin, să se uh, instaureze niveluri minime ale pensiilor. care să permită mai puțină inegalitate. Aș încerca să conchid cu recomandări pentru politici. Ei bine, prima temă relevantă atunci când e vorba în special de femei care au fost singure, nu uh, au fost niciodată căsătorite, mame singure, tinere, femei care nu au fost niciodată uh, într-un cuplu și să se poată baza pe venitul partenerului. E bine, e important de a introduce pensii și alocații sociale independente care să nu țină seama de relații familiale, maritale și așa mai departe. Și astfel de alocații trebuie să se bazeze pe situația individuală mai degrabă decât pe relațiile familiale pentru a uh, încuraja la muncă și pentru a susține acest grup de femei uh, care continuă să crească femei singure. Apoi există și alte elemente importante când vorbim de femeile singure. Și cum am mai spus, e esențial să existe o pensie minimă care să nu țină seama de uh, alte detalii și închei. Să nu se țină seama de întreruperile uh, în muncă și așa mai departe. Apoi, credite de pensie, atât pentru femei cât și pentru bărbați, pentru a încuraja pe bărbați să asume un concediu parental și scăderea formulelor de part-time și integrarea tot mai curentă a schemelor private de pensii pentru a asigura finanțarea diverselor formule. Intervine președinte. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să încheiem. O concluzie, vă rog. În raport veți găsi și alte propuneri Problema cea mai mare însă e că odată cu noile scheme de pensie, e important de susținut ocuparea și venitul femeilor în viața lor activă. Altminteri, pensiile vor fi mici și, indiferent de situația individuală, um, riscul de sărăcie um, va fi important. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Uh, mulțumesc ambelor invitate. E o temă importantă asupra care am dorit să intervenim, să lucrăm și uh, după cum ați văzut la noi în sală, majoritatea participantelor sunt femei, deci facem tot ce ne stă în putință pentru a scădea această discrepanță între pensii și venituri. Acum închei ședința noastră, ne revedem uh, 23 iunie după amiaza. Mulțumesc interpreților pentru participare. Iba posledná poznámka, ak sú nejaké otázky na obe dámy, if there are any questions... Încă un comentariu. Dacă aveți întrebări uh, pentru uh, invitatele noastre, vă rog să le trimiteți în scris secretariatului.